și afaceri juridice. Doamna Lara Comi mi-a făcut o cerere de apărare a imunității sale parlamentare. La fel și domnul Gabriele Albertini a prezentat o cerere de apărare a imunității parlamentare. În conformitate cu articolul 6 alineatul 3 al regulamentului de procedură, aceste cereri au fost transmise mai departe de asemenea Comisiei pentru Afaceri Juridice. Din partea grupului PPE și a grupului Verzilor, a grup